Uh, dear colleagues, dear co Dragi colegi, doamnelor și domnilor, dragi colegi, ar trebui să fiu la spital, de fapt, am o problemă cu căile respiratorii, însă m-am pregătit psihic și mental de jumătate de an pentru un astfel de vot. Și a fost imposibil să nu fiu aici. Deci avem nevoie de timp și de liniște. Unele compromisuri sunt foarte aproape, unele vor fi discutate. Avem timp până la 12 și jumătate. Deci haideți să începem pas cu pas Poate chiar la mijloc să facem o pauză pentru sănătatea mea. Îmi pare rău că trebuie să o spun. Să testăm cartelele de vot pentru început. Deschid votul. Vă rog. Funcționează. Am închis votul. Da. Fără probleme. Toată lumea pare optimistă. Întâi, propunerea de directivă o propunere de regulament a Parlamentului și Consiliului de introducere unui card electronic pentru servicii. Doamna Maria Spirachi. Avem patru amendamente identice. Haideți să le supunem la vot. Electronic de la început. Vă rog patru amendamente împreună. Mulțumesc. Am deschis votul. Unul la un vot în plus de la SND. Acum e în regulă. Am închis votul. Mulțumesc. Se adoptă. Și acum acest lucru e foarte important, să înțelegem acest lucru la fel. Decizia noastră înseamnă respingerea propunerii comisiei. Dacă vrem să acceptăm respingerea propunerii, trebuie să votăm la final cu da, acceptându-ne respingerea. Dacă respingem, înseamnă că nu avem nicio părere, nicio poziție. Acestea sunt diferențele, știți că e o diferență din punct de vedere politic. Una este să spui respingem sau votăm da acum sau spunem că nu avem nicio poziție. <clears throat> Vot final așadar, am deschis votul. Am închis votul. Se acceptă. Deci am hotărât respingerea. Avizul nostru e unul simplu, respingem întreaga propunere a comisiei. Al doilea raport al doamnei Spiraki e vorba de directivă pe același subiect. Există patru amendamente la început și deschid votul. A votat toată lumea. Închid votul. Închid votul. Se acceptă. aceeași regulă și acum vot final. Vot final, dacă votăm da, respingem și dacă nu avem nicio poziție, votăm cu nu. Deschid așadar votul. Închid votul. Se acceptă. Deci respins respinsă propunerea comisiei. Acum, raportul lui Jose Blanco Lopez. Utilizarea de energie din resurse, din surse regenerabile. Compromisul 1A. Deschid votul. Vot electronic. Deschid votul. Închid votul. Respins. Compromisul 1B. Și deschid votul. Închid, nu, un vot pe uh, un vot pe prea mult. Acum e în regulă. Mulțumesc. Închid votul. Se acceptă. Acum la pagina 14, unde există multe amendamente, vă dau timp pentru a găsi amendamentul 42. Pagina mea, pagina noastră s-ar putea să fie diferită, mă rog, în jur de 14. Deci amendamentul 22. Cine e pentru? Împotriva? Verificăm. Ah. Amendamentul 22. Închid votul. Respins. 81. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm încă o dată. Închid votul. Acceptat. Trebuie să verificăm tot. Compromisul 2. Cine e pentru? Potrivă. Obțineri. Se adoptă. Trei, șase, nouă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. 370 pentru verificăm. 370. Închid votul. Se adoptă trei amendamente identice. 4, 1, 8, 3... cine e pentru? Împotriva? O se corectează președintele, aveți dreptate. 381 pentru, potriva, verificăm. 381. Închid votul. Respins. 382 pentru, potriva, abțineri se acceptă. 383 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trei amendamente pentru, împotriva, abțineri, se acceptă. 421 pentru, împotriva, abțineri, respins. 431 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Următoarea pagină, 453 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm. Patru, cinci, trei, închid votul. Respins. Trei amendamente identice. 464 până 455 pentru împotriva abținere se respinge 39 pentru împotriva verificăm 39 Am închis votul. Respins. 468 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Ridicați mâna, vă rog, altfel nu prea văd. 468, am închis votul. Respins. 457 pentru împotriva, abțineri, respins. 4, 5, 6 pentru, împotriva, verificăm încă o dată. 4, 5, 6, închid votul, respins. 460 pentru, potrivă, abțineri, respins. 462 pentru, potrivă, abținere, respins. 466 pentru, potrivă, verifică, 466 și închid votul, respins. 465 pentru, potrivă, abțineri, respins. 40 pentru, potrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Spre pagina 27, amendamentul 88, pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 88. <coughs> Închid votul. Se adoptă. 680 pentru potrivă abțineri respinge. Compromisul 4 pentru potrivă abțineri. Verificăm. Acesta e foarte important. Compromisul 4. Închid votul. Se acceptă. Compromisul 5. Pentru. Potrivă. Abținere. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Potrivă. Abținere. Se adoptă. 6, 8, 7. Pentru împreună cu trei altele, toate cele patru. 6, 8, 7 până la 8, 5, 2 pentru, potriva abțineri respins. 6, 9, 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6, 9, 4 pentru, potriva abțineri se adoptă. Trei amende împreună, 23, 24 și 25 pentru, potriva, abținere se acceptă. 696 pentru, potriva, verificăm, 696, 696, închid votul, respins. 703 și 50 împreună potriva, abțineri se acceptă. Compromisul 7 pentru potriva, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru potriva, abțineri se adoptă. Două amendamente. 7, 9, 3 și următorul pentru potriva, verificăm două amendamente Închid votul. Respins. Compromisul 9 pentru potriva abțineri se acceptă. Încă două amendamente. 812 și 58 pentru potriva abțineri se adoptă. 814 pentru împotriva verificăm. 814 814 Închid votul. Se acceptă două amendamente. 815 și 59 pentru, potrivă, abțineri, verificăm. Le verificăm pe ambele, închid votul, respins. 816 pentru, potrivă. Încă o dată verificăm. 816. Închid votul. Respins. Două amendamente acum, 818 și 108 pentru Potrivă. abținere se adoptă. 817 pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. Verificăm prima parte, 817. Închid votul. Se acceptă. Și a doua parte, cade și mergem la 820 pentru potriva abțineri Respins. Compromisul 10. Nu, verificăm 820. Verificăm 820. Și închid votul. Respins. Compromisul 10 pentru potrivă abțineri se adoptă. Compromisul 11 împreună cu amendament oral. E cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă, da? Așa am convenit, deci putem să punem la vot compromisul 11 cu amendament oral. Pentru, împotrivă, să verificăm, pentru că e important. Verificăm compromisul 11 cu amendament oral și închidem votul. Respins. 877 pentru împotrivă abțineri respins 878 împreună cu 879 pentru împotriva abțineri respins și acesta deci am votat două amendamente 878 și 879 880 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Opt, nouă, opt pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Verificăm opt, opt. Închid votul. Se respinge. 60 pentru, împotriva, abțineri, respins. sute pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 900 4 pentru împotrivă țineri. N-ați ridicat mâna. 904, amendamentul 904. Dragi prieteni, secretariatul mi atrage atenția asupra unui fapt important. Nu am acceptat 898 și ne întoarcem așadar la amendamentul 901. E o mare diferență pentru că nu am acceptat 898. Votăm acum amendamentul 901. Was not accepted. Now we vote... Deci vom vota acum amendamentul 901. Cine este pentru? Intervenție fără microfon din sală. Opste 99 nu s-a adoptat. Deci votăm 901. Votăm amendamentul 901. Deci nu trebuie să ne grăbim. Din păcate ne întoarcem, poate nu vă place, dar trebuie să votăm amendamentul 901. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 904 pentru? Împotrivă? Vom face o verificare la 904. S-a închis votul. Se respinge. Două amendamente, 905 și 112 pentru împotrivă verificare. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 912 pentru, împotrivă. Vom face o verificare 912 și 913 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 914 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, după vreo 10-12 pagini, compromisul 13, pagina 62, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 alături de amendamentul oral la compromisul 15, care a fost susținut de toate grupurile politice, deci amendament oral, cu compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 Verificare la compromisul 17 este unul foarte important. S-a deschis votul la 17. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate covârșitoare. Trecem acum la 1267 pentru, împotrivă, Foarte bine, aștept. Deci, încă o dată, la pagina 94, amendamentul 1267. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum două amendamente împotrivă, 1268 și 69, pentru, împotrivă, verificare. În acele două amendamente, 1268 și 1269. S-a închis votul. Se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, 1270 acum. Deci amendamentul 1270 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dar votasem deja, dar oricum rezultatul e același, 40 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 174 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1277 pentru, împotrivă, verificare. La 1277 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1283 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1284 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 90 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum compromisul 19, trei pagini mai încolo, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri. Nu e clar. Vom face o verificare la 28. S-a închis votul. Se respinge. 29 pentru, împotriva abțineri. 29 încă o dată și vă rog să ridicați mâinile. Deci 29. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la amendamentul 6. S-a închis votul se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri. Dragi colegi din partea socialiștilor, vă rog să votați că nu văd. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să facem o verificare, îmi pare rău. Îmi pare rău pentru munca dumneavoastră. S-a închis votul. Se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare la amendamentul 10. S-a închis votul. Se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 4 pentru, împotrivă, Deci, verificare la amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri. pp ul de data aceasta nu votează. Deci amendamentul 11, verificare, s-a deschis votul. Se adoptă. 11 de la Envy. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12. Envi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. La 178. S-a închis votul, dintr-o dată însă avem un vot PPE în plus. Dar oricum votul este clar. Se respinge. 194 pentru, împotrivă, încă o dată, 194, facem verificare, s-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri. Nimeni nu votează, vom face o verificare la 177. S-a închis votul. Se respinge. Probabil că cu toții suntem pe punctul de a merge la spital. 192 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Colegul o cred că a greșit, dar oricum încă o dată 192, facem verificare la 192. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Și acum două amendamente, 193 și 14, împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 195 și 15 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 207 și 20 pentru, împotriva, abțineri, verificare la aceste două amendamente, 207 și 20. S-a închis votul. Se resping. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la 214. S-a închis votul. Se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 și 22 pentru, împotrivă, verificare la cele două, 11 și 22 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 216 pentru, împotrivă, încă o dată verificare la 216. S-a închis votul. Se respinge. 23 pentru, împotrivă, verificare. La amendamentul 23 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 218 și 219 pentru împotrivă verificare la ambele. Deci la 218-219 s-a închis votul. Se adoptă. 244 și 245 pentru împotrivă verificare și la acestea 244, 245. S-a închis votul. Se resping. Trei amendamente acum, 241, 242 și 43 pentru, împotrivă. Încă o dată verificare la cele trei. S-a închis votul. Sunt respinse. Și acum trei amendamente, 246, 47 și 48, pentru, împotrivă, abțineri, verificare. S-a închis votul. Sunt respinse. 254 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 255 pentru, împotrivă, Verificare la 255. S-a închis votul. Se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 256 și 257 împreună pentru, Împotrivă. se adoptă. 258 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 263 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 13 pentru, împotriva, se adoptă. 7 pentru, împotriva, abțineri abțineri, se adoptă. 259 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la 259. S-a închis votul, se adoptă. 260 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Încă o dată vă rog, Trebuie să facem verificare la 260, nu e clar. S-a închis votul. Se adoptă. 14. Pentru. împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 261 pentru. împotriva abțineri. Verificare la amendamentul 261. S-a închis votul. Se respinge. 262 pentru, împotrivă, verificare la 262, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Foarte bine. 264 pentru, împotrivă, Verificare la 264. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Pe pagina următoare, 270 pentru, împotrivă, verificare la amendamentul 270. S-a închis votul. Se adoptă. 271 pentru, împotrivă, abținere, Verificare la 271. S-a închis votul. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Încă o dată verificare la amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 19 și 272 pentru, împotrivă, verificare și la acestea s-a deschis votul. S-a închis votul. Sunt respinse. 273 pentru, împotrivă, încă o dată verificare la amendamentul 273. S-a închis votul. Se adoptă. 274 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 274. Verificare la 274. S-a închis votul. Se respinge clar. 278 pentru, împotrivă, verificare la 278. S-a închis votul. Se respinge. 277 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 279 pentru, Împotrivă. Verificare. Amendamentul 279. S-a închis votul. Se adoptă. 282 pentru, împotriva, abțineri, verificare. La 282 s-a deschis votul. S-a închis votul. Nemaipomenit rezultatul. Niciodată cred că n-am mai verificat așa ceva. Iată, o primă dată. 285 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 286 pentru. Împotrivă. Abțineri Verificare la amendamentul 286. S-a închis votul. Se respinge. 287 pentru, împotrivă, verificare. Amendamentul 287 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 288 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. 288 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. Amendamentul 22. S-a închis votul. Se adoptă. 290 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 291 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. 291 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 33 pentru, împotrivă, verificare. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 34. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Să, să verificăm totuși. 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 314 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 317 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trei amendamente, 318, 319 și 42 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 320 pentru împotrivă verificare. S-a deschis votul la amendamentul 320. S-a închis votul. Se respinge. 54, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la următoarea pagină, 16 de la DV. Pe următoarea pagină, ziceam. DV16, deci pentru, împotrivă, Verificare la DV16. S-a închis votul. Se respinge. 17 DV pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, verificare. DV 18. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 93 pentru, împotriva, verificare la 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul final Acum, la propunerea comisiei, astfel modificată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. După cum vedeți, se adoptă raportul nostru Raportor este domnul Blanco Lopez pentru energii regenerabile. Vă rog, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, raportori, secretariat, în special Elvirei, secretariatelor grupurilor politice, grupului meu, pentru că munca pe care am făcut-o la acest dosar care va merge mai departe. Dacă ne gândim la dezbaterile de la Consiliu și dezbaterile din unele dintre statele membre, ne dăm seama că ne așteaptă multe în față. Suntem cu ochii deschiși și poziția aceasta pe care am adoptat-o și care sper să fie întărită cu mai multe ambiții pentru a îndeplini obiectivele de la Paris, sper că aceasta să ne ducă la negocierea unei directive care să fie în coerență cu acordurile de la Paris. Cred că votul de astăzi a fost unul pozitiv și sper ca la plenară acesta să fie confirmat. Pentru că este vorba aici de interesul general pentru a avea o tranziție energetică care să ne ducă la o energie curată. Mulțumesc! mulțumesc, dragi colegi, și pentru optimism. Acum am să beau, dragi prieteni, ceva în sănătatea dumneavoastră, dacă îmi permiteți. So, one minute, one minute break. Please, don't move. Don't move. Vă rog să nu plecați uh, nicăieri, începem imediat. Uh, it is much more alcohol than in Mr. Churchill case. Are mai mult alcool ce beau eu aici decât uh, era în cazul domnului Churchill.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 Uh, we go to the draft report. Dragi prieteni, mergem la proiectul de raport privind propunerea de directivă a Parlamentului și a Consiliului pentru modificarea directivei privind eficiența energetică. După cum vedeți, nu sunt foarte eficient astăzi. Să începem cu votul. Începem cu votul electronic al compromisului 1. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum trecem la NV21, partea a doua. Cine este pentru? L-ați găsit? NV21, a doua parte, pentru, împotrivă, să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă Trecem la două amendamente, 248 și 249. A doua parte în ambele cazuri. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 268 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a închis votul și se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 269 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 271 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 272 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 272, deci s-a deschis votul. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă 272. Deci trecem la 40 pentru, împotrivă, Să verificăm. 40. S-a închis votul. Se respinge. 41 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Acum, patru amendamente. De la 42 la 79 pe lista noastră. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a închis votul și se resping. 43 până la 31, 4 amendamente. Pentru, împotrivă, cred că se resping. 45 și 278 pentru, împotrivă, abțineri. Nu reiese foarte clar. Verificăm 45 și 278. S-a închis votul și se resping 46 pentru, împotrivă, Abțineri. Vă rog, dragi colegi, ridicați brațele astfel încât să pot vedea. Încă o dată. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 D pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iar acum, împreună, 10 amendamente, 11 toate amendamentele de pe următoarea pagină. 267 până la 285. Toate împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Toate. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum trecem mai departe la 3-4 pagini mai încolo. Două amendamente, 341 și 145. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 343 pentru, împotrivă, verificăm. 343. S-a închis votul și se respinge. Vot cu apel nominal la compromisul cu numărul 3. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal, să nu uitați. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul și se adoptă. Existau două, patru și patru a la concurență. Acum trecem mai departe, aproximativ 15 pagini mai încolo, la pagina mea 31, 482. patru pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 486 a doua parte pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm. închis votul și se respinge. Amendamentul 492 pentru, împotrivă, să verificăm și aici. S-a închis votul. Iată, doamna vicepreședinte a câștigat. Două amendamente, 493 și 494. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 495 de pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 496 pentru. Împotrivă. Abțineri. Din câte văd, este respins, pentru că socialiștii nu sunt cooperanți. Compromisul 7. La concurență cu 7A. Votăm electronic. Compromisul 7 întâi. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm cu 498, câteva pagini mai încolo. Vă rog să găsiți acest amendament. 498. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 498. S-a închis votul. Se respinge. MV33 pentru împotrivă, abțineri, să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 510 pentru, împotrivă, verificăm și aici. S-a închis votul un vot în plus de la PPE. În regulă și se respinge. 511 pentru, împotrivă, verificăm și aici 511. S-a închis votul și rezultatul va fi clar, îmi pare rău, spune președintele. Se adoptă. 512 pentru, împotrivă, verificăm. 512. S-a închis votul și se respinge. 513 pentru, împotrivă, verificăm. 513. S-a închis votul și se respinge. 514 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 515 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 516 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 517 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 518 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 519 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 521 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 522 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 523 pentru, împotrivă, verificăm. 523 închis votul. Și se adoptă. 524. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 534 de 524 verificăm înainte. S-a închis votul, și se adoptă. 534D pentru și acesta este împreună cu 535D, deci două amendamente uh, împreună, pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul și se respinge. 537 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 538, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm a doua parte. S-a închis votul și se adoptă. 539 acum, imediat. Pentru, împotrivă, să verificăm. 539. S-a închis votul și se respinge. 540 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a închis votul și se respinge. 542 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 543 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 543. S-a închis votul și se respinge. MV35 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. NV35. S-a închis votul și se respinge. MV36 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Să verificăm, deci, 36. S-a închis votul și se respinge. Acum, trei amendamente împreună, 544D până la 548D. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 546 pentru, împotrivă, să verificăm. 546. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu 549 pe aceeași pagină. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm. S-a închis votul și se respinge. 550 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 551 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 551. S-a închis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 8 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm câteva pagini mai târziu cu 592D. 592D. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 593 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu cu 595 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 613 de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 614 pentru, împotrivă, să verificăm. 614. S-a închis votul și se adoptă. 616 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 618 pentru, împotrivă, verificăm. 618. S-a închis votul. Se respinge. MV44 pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt foarte sigur. Să verificăm. S-a închis votul și se adoptă destul de clar. 619 pentru împotrivă, abțineri, verificăm, 619. S-a închis votul și se adoptă. 621 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a închis votul și se respinge. Două amendamente împreună, 623 și 624, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, se resping. 625, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm mai încolo cu NV45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. NV45. S-a închis votul. Și se respinge. Continuăm cu 634-635 pentru, împotrivă, Abțineri verificăm. S-a închis votul. Trecem la vot electronic pentru că avem amendamente de compromis concurente 11 și 11A. Încep prin a deschide votul la 11. S-a închis votul și se respinge. Trecem la 11A. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Continuăm cu patru pagini mai încolo, compromisul 11b. Pentru, poate totuși uh, votăm electronic, 11b. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm cu compromisul 12, peste 4 pagini, pentru, împotrivă, se adoptă. 693 acum, cine este pentru, împotrivă, să verificăm. 693. 693. Un vot în plus de la PPE. E în regulă, s-a închis votul și se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trei pagini mai încolo, compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 101 pentru, împotrivă, 101. Să verificăm 101. S-a închis votul. se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri și se, respinge, și se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, se adoptă. Continuăm astfel cu 138 și 139 împreună pentru împotrivă abțineri se adoptă. Cu ajutorul tău, Patriția, iată, rezolvăm totul. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, să verificăm. 143. Și s-a închis votul. Se respinge. 142 pentru, împotrivă, verificăm, 142. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 17. Vot electronic. S-a închis votul și se adoptă v 7 și amendamentul 151 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm cele două amendamente. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la următoarea pagină. Două amendamente urmează, 162 și 163. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. 175 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, să verificăm a doua parte. S-a închis votul. Se respinge. 182, din nou pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, să verificăm a doua parte. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la 183 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. enviu 11 pentru, împotrivă, Verificăm. Ar trebui să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 pentru, verificăm. 198. S-a închis votul și se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, să verificăm electronic pentru a fi siguri. și se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 215. Trecem acum la 215 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 218 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 224 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 225 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 225, verificăm. Se respinge 227 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotrivă, să verificăm. 229. S-a închis votul. Se respinge. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 238 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29D pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 244 pentru, împotriva 244, verificăm. S-a închis votul și se adoptă. Treizeci și doi acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 245 pentru, împotrivă, să verificăm. 245. Se respinge. 83 pentru, împotrivă. Să verificăm. 83. S-a închis votul și se adoptă. 84 pentru, împotrivă, să verificăm și acesta. 84. S-a închis votul și se adoptă. Dragi colegi, vot final la propunerea așa cum a fost ea modificată. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. And I close the vote. S-a închis votul și se adoptă. Din câte am înțeles, asta a fost tot. Nu mai sunt alte voturi. Am să vă rog, dragi prieteni, nu am uh, suficientă energie să vă fac uh, față. Ne reîntâlnim la 14.30. Nu uitați că începem astăzi la 14.30. Aveți trei ore, pentru că ați fost foarte disciplinați. Ne revedem la 14.30.